So, good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Dacă sunteți de acord, haideți să începem reuniunea. Deja suntem în întârziere, 10 minute. După cum toată lumea știe, domnul Lange, președintele nostru, ne-a spus deja de ieri că astăzi are alte îndatoriri în uh, circumscripția sa electorală, deci eu voi prezida reuniunea de astăzi și vă mulțumesc pentru prezență. Nu am nicio comunicare de făcut, așadar putem trece direct la punctul numărul 21 de pe ordinea noastră de zi. E vorba de extinderea dispozițiilor acordului de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan la comerțul bilateral cu textile. Avem 50 de minute la dispoziție pentru această dezbatere. Eu vorba de schimb de opinii cu toți uh, actorii implicați. Raportarea noastră este doamna Maria Arena din partea grupului Socialiștilor și Democraților și vom uh, discuta faptul că protocolul nu s-a bucurat de consimțământul Parlamentului, însă s-a adoptat un raport inter interimar uh, cerând reforme în Uzbekistan înaintea și plenara a adoptat aceeași poziție. De atunci am avut uh, întâlniri cu actorii implicați ca să vedem ce se mai întâmplă în Uzbekistan. Iar astăzi doamna raportoare Maria Arena organizează un prim schimb de opinii. Organizația Internațională Munci. avem un mm, uh, expert invitat. Uh, vom uh, asculta întâi ce are de spus domnul Heinz Kohler, director regional pentru Europa și Asia Centrală din partea Organizației Internaționale a Muncii. <clears throat> care a fost responsabilă pentru monitorizarea uh, Uzbekistanului încă de la început, uh, începutul recoltelor din 2013, uh, ne, va, ne va spune invitatul ce se va întâmpla și cu munca minorilor și munca forțată și convenția împotriva acestor practici în Uzbekistan. Rog, domnule Color, aveți, un, aveți cuvântul 10, maximum 15 minute, vă rog. Mulțumesc, bună dimineața, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor. Îmi face plăcerea să mă adresez Comitetului dumneavoastră în numele Biroului Internațional pentru Muncă. voi prezenta ultimele evoluții în cooperarea între Uzbekistan și OIM, inclusiv uh, informațiile preliminare în ce privește munca minorilor și munca forțată. Dar mai întâi vă mulțumesc, mulțumesc Parlamentului European și mai ales Comisiei dumneavoastră pentru susținerea acordată muncii OIM în Uzbekistan, cum să și spune rezoluția interimară din 15 decembrie 2011. OIM, OIM acum are două programe de cooperare tehnică în Uzbekistan. Unul este vorba de, uh, de un program așa numit de muncă decentă și celălalt este partea cooperării noastre cu Banca Mondială pentru monitorizarea și evaluarea recoltării bumbacului. Am în două uh, aceste programe. Uh, Uh, au, se bucură de implicarea guvernului și partenerilor sociali, lucru de importanță pentru noi. Această cooperare ne-a făcut să putem să ne ocupăm de probleme dificile, de exemplu munca copiilor care a fost, uh, cu care am și început uh, acum câțiva ani și am ajuns la cooperarea extinsă de astăzi. Ca parte a procesului, sindicatele din Uzbekistan și Camera de Comerț și Industrie din Uzbekistan au stabilit și consolidat legături cu organizațiile internaționale, sindicale și uh, ale patronatului. Și acum Camera de Comerț și Industrie a Uzbekistanului este un membru al Organizației Internaționale a Patronatului, Federația uh, Sindicatelor din Uzbekistan e un membru asociat al Confederației Internaționale a Sindicatelor. Această interacțiune cu partenerii sociali a fost nu doar un rezultat al cooperării dintre Uzbekistan și OIM, ci <clears throat> a devenit de asemenea un vector pentru această cooperare. Vă pot da un exemplu în acest sens. Uh, ETUC a fost implicat în asistarea sindicatelor din Uzbekistan pentru înființarea așa numite clinici juridice cu asistență în cazuri de încălcare a drepturilor uh, la muncă, inclusiv muncă forțată și munca minorilor. la Tashkent, înainte de recoltă, noi ne întâlnim cu partenerii noștri internaționali, inclusiv uh, cei din Uniunea Europeană, SUA și uh, cei de la Banca Mondială. Asta s-a întâmplat acum patru uh, săptămâni, iar astăzi mă concentrez asupra trei elemente. În primul rând, programul nostru de cooperare tehnică, așa numitul program de țară pentru muncă decentă, primul de acest gen în Asia Centrală, va fi renoit de la sfârșitul acestui an. Apoi, în al doilea rând, munca pe, pentru a înțelege mai bine chestiunile legate de recrutarea forței de muncă pentru agricultură, mai ales uh, organizarea pe scară largă anuală a, recoltei, a recoltării bumbacului și, trei, munca începută în 2013 de monitorizare a recoltă, recoltării uh, bumbacului pentru a elimina munca minorilor Acum uh, sunt luate angajamente pentru condiții decente de muncă. Aici ne concentrăm mai ales pe eliminarea utilizării muncii forțate și obligatorii. Așa numitul program de țară pentru muncă decentă este cadrul general pentru activitățile noastre. OIM până acum s-a concentrat uh, asupra domeniului agricol, mai ales cu munca minorilor și forțată, chestiuni juridice, cu convenția corespunzătoare și cooperări tripartite susținem uh, consolidarea organizațiilor sindicale. Uh, acum am început să pregătim uh, următorul program de muncă decentă pentru întreaga țară cu cooperare bine țintită pe termen scurt și pe termen lung. Indiferent de succesul de până acum în a elimina munca minorilor și elimina, schimbarea mm, practicilor de recrutare a muncitorilor, munca trebuie să fie voluntară și durabilă prin măsuri corespunzătoare pe piața muncii. Conștientizarea și clădirea capacității vor continua să fie elemente importante, mai ales la nivel provincial și local. În următoarea fază <clears throat> trebuie să examinăm chestiunile prioritare decurgând din modernizarea economiei Uzbekistanului, de exemplu, modernizarea agriculturii, dar nu numai. Sunt și chestiuni mai generale legate de angajare, protecția muncii, inspecțiile de muncă, cooperarea pe care o avem cu Banca Mondială ne-a ajutat să identificăm domenii în care partenerii, acest parteneriat trebuie să implice Uh, cabinetul uzbek de ministri în ianuarie anul curent a adoptat un plan de acțiune pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, angajare și protecție socială în sectorul agricol. Acest plan a fost discutat cu OIM înainte de adoptarea sa și indică un număr de elemente și, uh, și de mm, probleme pentru care e necesară implicarea OIM și a Băncii Mondiale. Eh, vin acum la chestiuni legate de recrutare a muncitorilor în domeniul agricol, mai ales pentru recoltarea bumbacului. Anul trecut am, am prezentat o analiză cantitativă cu diferite tipuri de angajare din acest sector, tipologii care acum constituie baza muncii noastre. Acum facem o evaluare cantitativă. Detaliile uh, acestei evaluări a situației din 2014 și 2015 uh, eh, încă sunt în stadiu de elaborare. Uh, această evaluare a fost făcută ca uh, cu peste 10.000 de respondenți anul trecut și la începutul acestui an, s-a ajuns deja la anumite concluzii care au fost și prezentate, mai ales pentru a ajuta la conștientizarea în alte activități legate de actuala recoltă. <clears throat> Această evaluare OIM uh, cu uh, rezultatele sale inițiale a fost deja prezentată partenerilor noștri uzbeci la această masă rotundă din Tashkent pe care am menționat-o. Evaluarea uh, are niște concluzii interesante pe durata uh, sezonului recolte de aproximativ două luni, aproximativ 3 milioane de lucrători participă la această activitate, mulți o fac pe bază voluntară, Uh, unii uh, sunt victimele munții forțate, dar nu rezistă presiunii sociale și uh, alți lucrători sunt da, obligați să participe la această activitate și în conformitate cu datele noastre, marea majoritate a lucrătorilor participă pe bază voluntară atunci când sunt invitați la această activitate și pentru ei aceste activități sezoniere sunt uh, pur și simplu surse de venituri suplimentare. Se pare că în ultimul an cei care s-au simțit obligați să participe la recoltă din cauza presiunii sociale, uh, numărul acestora a scăzut. Cât despre cei care sunt obligați să presteze această activitate, se pare că principalul factor e obligația de a plăti pe altcineva să facă această muncă. Una din concluziile care ar putea fi trase e să ne ocupăm de riscul muncii forțate, spunând clar că nimănui nu îi se poate cere să efectueze asemenea plăți sau să recolteze bumbac dacă acea persoană nu dorește să presteze respectiva activitate. De asemenea, am uh, putut vedea că numărul de persoane care au refuzat să participe la recoltă a uh, crescut semnificativ între 2014 și 2015. Estimăm că această cifră a celor care refuză a crescut de la aproximativ 644 până la, uh, uh, mă scuzați mii, până la peste un milion de persoane. Pare că majoritatea acestor, aproximativ 80% din cei care refuză uh, apelul la participarea la recoltă, nu s au confruntat cu niciun fel de consecințe negative aceste consecințe negative, uh, reprezentat uh, majoritatea lor obligația de a plăti pentru o persoană care să înlocuiască. Această chestiune a plății obligatorii pentru uh, o persoană uh, care să înlocuiască lucrătorul a făcut obiectul unei campanii naționale de conștientizare. Evaluarea noastră confirmă faptul că această campanie pentru recrutare voluntară a avut un efect voluntar foarte, eh, un efect pozitiv, mă scuzați, foarte clar deja la nivelul anilor 2014-2015. Eh, de, de asemenea, s-a notat că productivitatea lucrătorilor voluntari e clar mai ridicată decât a celor obligați, desigur. Condiții de muncă mai bune, inclusiv remunerarea, sunt un element crucial în asigurarea modernizării agriculturii făcute cu respectarea standardelor de bază, ale unor condiții decente de muncă. Noi conchidem că 1,7 milioane de lucrători spun că îi doresc să participe la recoltarea bumbacului și pe viitor datorită veniturilor. 1,3 milioane spun că ar participa dacă ar avea condiții mai bune de muncă și ar fi mai bine remunerați, mai ales productivitatea lucrătorilor voluntari este mai mare decât a celor care sunt obligați să o facă. Conform estimărilor noastre, această productivitate ar putea fi una de până la 30% mai mare, astfel încât întreaga recoltă ar putea fi făcută cu forță de muncă voluntară, în condițiile pe care le-am uh, expus adineaur. Partenerii noștri din Uzbekistan au cerut OIM să facă recomandări mm, în legătură cu acțiuni ulterioare pe baza acestei valori cantitative. Recomandările noastre au fost în general următoarele. Recrutarea și autoritățile de recrutare ar trebui să știe exact cum să se efectueze activitatea aceasta și care ar fi drepturile oamenilor de a refuza să participe la recoltă și respectarea drepturilor. Campania de conștientizare ar trebui accelerată. Remunerarea și condițiile la locul de muncă ar trebui să fie îmbunătățite. OIM a recomandat de asemenea ca măsurile pentru recrutare voluntară să se aplice tuturor lucrătorilor sezonieri uh, agricoli, inclusiv uh, de la nivelul uh, însămânțării. În final, doresc să mai refer la monitorizare. Prima monitorizare a recoltei de bumbac a fost făcută acum trei ani, concentrându-ne specific pe munca minorilor raportul OIM din 2015 privitor la recoltarea bumbacului a notat că munca minorilor nu mai este o problemă, ba chiar a devenit inacceptabilă din punct de vedere social. Asta nu înseamnă că nu mai există cazuri de muncă a minorilor și nu trebuie să închidem ochii în fața acestor practici. De, deși nu se recurge sistematic la munca copiilor, pot fi situații specifice în care drepturile lor sunt încălcate și trebuie să combatem asemenea practici. Guvernul Uzbekistanului în ultimii trei ani, credem noi, a făcut uh, și-a preluat, și-a, mă, mă scuzați, a făcut angajamente pentru a eradica munca minorilor și a asigura practici de recrutare voluntară. Deci e logic că atunci când facem evaluări în legătură cu recrutarea și condițiile de muncă uh, pe durata recoltei de a acestui an, trebuie să ne concentrăm asupra modul în care aceste angajamente sunt și respectate, adică ne concentrăm mai mult asupra problemelor de recrutare de natură sistemică. După cum am discutat cu partenerii noștri din Uzbekistan, monitorizarea și evaluarea vor fi făcute în comun înainte cât și pe durata recoltei s-a început deja la finalul lunii iulie și recol- activitatea de recoltare va începe peste câteva zile. Vom vizita câmpurile de bumbac uh, și uh, instituțiile educa- de educație și uh, spitalele din regiune. Asta pentru a avea o bază pentru acțiuni ulterioare la diferite niveluri, pentru a ne asigura că principalele uh, principiile și standardele uh, unei munci decente sunt uh, respectate și consolidate. Sunt convins că împreună cu partenerii noștri din Uzbekistan și comunitatea internațională vom uh, efectua o evaluare corectă a modului în care funcționează piața muncii și cum trebuie ea modernizată. Vom uh, investiga în continuare situația, vom elabora acțiunile necesare pentru ca munca agricolă și orice fel de muncă în Uzbekistan să se desfășoare în condiții decente. I would like to conclude. Aș dori să conchid spunând că OIM consideră că au existat evoluții semnificative pozitive în practicile la, și politicile la fața locului în Uzbekistan pe durata ultimelor trei ani. Cu toate acestea, munca noastră continuă, Uh, va fi nevoie de susținere pentru a menține realizările, mai ales în ce privește munca minorilor și pentru a uh, îndeplini angajamentele asumate de guvernul și partenerii sociali din Uzbekistan. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă stau la dispoziție împreună cu echipa mea dacă aveți întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Colar. Sunt convins că toți colegii noștri vor avea multe întrebări să vă adreseze dumneavoastră și colegilor. Și aș dori mai întâi să-i dau cuvântul Mariei Arena, care este raportor. Mulțumesc foarte mult. Acest dosar este unul bine cunoscut de comisia noastră, în măsura în care face parte din acordul de parteneriat 99 uh, uh, și a fost uh, obiectul unui raport din 2011 când s-au formulat câteva recomandări. Ratificarea protocolului de textile permite să se introducă toate aceste prevederi în acordul uh, de parteneriat din 89, uh, din 99, mă scuzați, Uh, includem diversi actori, cum ar fi ONG-urile, guvernul și așa mai departe, inclusiv uh, OIM. Am organizat uh, niște grupuri de monitorizare, ultimul datând din martie 2016, unde au fost prezenți diversi actori, inclusiv sindicatul uzbek, OIM și alți reprezentanți. Există un raport uh, adoptat în decembrie 2011 care formula multe uh, recomandări și se preocupa de îmbunătățirea situației drepturilor omului în Uzbekistan, în special în ceea ce privește munca forțată și munca în rândul uh, minorilor. Vedem că OIM a făcut um, o treabă foarte bună cu un parteneriat cu guvernul uzbek, dar și cu sindicatele uzbece pentru a lucra pe aceste două teme, munca forțată și munca munca în rândul minorilor și am văzut acest lucru din prezentarea făcută de OIM. Se poate spune că diversele semnale care ne-au fost transmise atât de OIM cât și de sindicatul Uzbek, care astăzi face parte din sindicatul european ca observator, uh, ne oferă niște uh, aspecte pozitive pentru a putea avansa pe marginea acestui dosar. Ne-am luat angajamentul de a lua o decizie în lunile care vin pe marginea acestui dosar să fim atenți la faptul că o situație politică din Uzbekistanul actual este în schimbare, deci trebuie să contextualizăm această decizie. Aș propune de asemenea să uh, ne putem alătura muncii de ratificare a acestui protocol sau a extinderii protocolului printr-o rezoluție care să permită iarăși contextualizarea muncii pe care am făcut-o până acum și să argumentăm decizia care va fi luată în ceea ce privește acest dosar. Dar le mulțumesc diversilor actori interesați pentru munca importantă pe care a avut-o. Trebuie să subliniem că este una din țările care a acceptat cel mai deschis faptul că există observații făcute de OIM de mai bine de trei ani încoace. Și trebuie să semnalăm această deschidere, este tocmai motivul pentru care avem acest tip de acord cu Uzbekistanul, așa încât mulțumesc tuturor pentru tot ce au făcut. Mulțumesc foarte mult! Mă întorc la grupurile politice acum, îi dau cuvântul lui Daniel în numele PPE. Colegi, stimați colegi, raportul nostru din umbră este bolnav, dar m-a rugat să vă transmit uh, salutul domniei sale și, în ciuda problemelor, uh, vă roagă să adoptați raportul. În rezoluția din 2011 am cerut Uh, schimbări profunde în Uzbekistan, înainte de a putea să ne extindem uh, colaborarea în zona textilă. În ultimii ani, multe lucruri s-au schimbat în mod evident, bineînțeles nu în mod suficient. Uh, eu am reținut din prezentarea de mai devreme că mai există încă muncă forțată și apoi o formulare la sfârșit significant uh, o evoluție semnificativă. Încă o dată, lucrurile, modificările nu sunt suficiente, modernizarea trebuie să continue, însă măcar am ajuns într-un punct în care ne gândim că e nevoie de sprijin și de stimulente pentru Uzbekistan uh, și cooperarea uh, economică, comercială poate duce la îmbunătățirea situației. Trebuie însă mereu văzut dacă există și pași înapoi, pentru că atunci uh, situația trebuie reevaluată, dar uh, guvernul și populația trebuie sprijinite, instituțiile uh, și cu ajutorul organizațiilor internaționale, precum OIM. Și atunci tratatul poate fi extins. Deci e clar că trebuie să monitorizăm îndeaproape situația, însă acest protocol poate ajuta situația. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. David nu vrea să intervină. Înțeleg că nici conservatorii nu au uh, observații în acest moment, așa încât îi dau cuvântul domnului Tacula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia hyvistä tai hyvästä alustuksesta ja, ja tuot... Mulțumesc pentru această pregătire foarte bună și acum cred că putem spune că Uzbekistanul este o democrație tânără, iar noi, în calitate de europeni, dorim, desigur, să sprijinim această evoluție democratică și sper că valorile care sunt importante pentru noi, democrația, drepturile omului, libertatea de opinie și uh, libertățile individuale, pot fi îmbunătățite în Uzbekistan. Vom lucra în acest sens și um, asta uh, este baza comerțului până la urmă. Este, aceste lucruri sunt importante și când vrem să ne extindem această cooperare comercială. Mă bucur să uh, aud că există aceste semne pozitive în sensul unei evoluții democratice, mai ales în ceea ce privește munca copiilor. E bine să putem um, contribui la această evoluție. Și e bine că procesul de democratizare se îndreaptă uh, către obiectivele noastre. E important să ne subliniem valorile și atunci când facem politică comercială. Trebuie să ne străduim să nu folosim standarde duble. E important să utilizăm aceleași valori și standarde în relația cu toți partenerii. O deci se preconizează o evoluție pozitivă. E bine să progresăm, să mergem pe acest drum. Aștept cu nerăbdare discuțiile cu Uzbekistanul. În ultimele zile uh, am analizat situația din Uzbekistan și poate că și astăzi vom uh, auzi ce s-a întâmplat acolo, dacă s-a schimbat guvernul. Am căutat în Google, nu știu dacă Cari mai trăiește sau nu. Au existat uh, zvonuri cu privire la succesiune, dar uh, sunt lucruri care poate vor contribui la îmbunătățirea procesului de democratizare. Mulțumesc. Uh, thank you very much and, uh... Mulțumesc foarte mult. Îmi dau acum cuvântul GUE. Domnule Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Coller din partea OIM pentru prezentarea foarte cuprinzătoare în ceea ce privește unde ne aflăm uh, acum în privința muncii în rândul minorilor. Acesta este un subiect extrem de important care a fost subiectul unei rezoluții în 2011. Subliniez încă o dată că implicarea societății civile și a sindicatelor autonome sunt un element cheie pentru a asigura îmbunătățirea condițiilor de muncă în Uzbekistan. Asta înseamnă că acest lucru trebuie să fie recunoscut pentru uh, statutul GSP Plus și inclus și în protocoalele privind textilele. Tocmai de aceea este atât de important să avem uh, monitorizare constantă din partea OEM în țară, dar ar trebui să ne uităm și la rapoartele altor organizații internaționale care activează în uh, țară, cum ar fi Human Rights uh, Watch și alte ONG-uri internaționale. Trebuie să subliniez că principala întrebare a fost legată de îmbunătățirea condițiilor de muncă, care într-adevăr s-a întâmplat, dar ar trebui să se monitorizeze și pașii următori pentru a avea o integrare verticală a tuturor celor trei eh, piloni. Structura eh, sindicatelor, structura federațiilor și structura lucrătorilor. Sistemul se bazează pe cooperarea între cei trei actori, ceea ce înseamnă că această cooperare trebuie îmbunătățită. Cooperarea este într-adevăr necesară, dar autonomia sindicatelor trebuie să fie promovată, la fel ca și dreptul de a protesta sau de a face grevă, ceea ce ar trebui să fie o precondiție pentru atingerea obiectivelor de a elimina nu doar munca în rândul uh, minorilor, ci și orice fel de tip de exploatare, inclusiv munca forțată. Se demonstrează că drepturile omului nu pot uh, fi acordate dacă sunt lăsate exclusiv în sarcina guvernului. Și ajung astfel la a doua uh, problemă importantă pentru Human Rights Watch, care a spus că în 2015 milioane de oameni au fost în continuare forțați să lucreze în sectorul bumbacului. Deci se pune problema cât uh, de mult este voluntară munca și cât de mult este forțată. În al doilea rând, uh, trebuie să ne asigurăm că uzbecii au drepturile, dreptul de a-și promova drepturile muncii în uh, cadrul acestor structuri verticale ceea ce înseamnă Convenția OIM, uh, Convenția 87, ar trebui să fie rectificată. A treia observație, comunitatea internațională, în special corporațiile internaționale, trebuie să-și asume și ele responsabilitatea. Pentru că este și obligația lor să se uite dincolo de cortină, mai ales în ceea ce privește uh, capacitatea de muncă. Statutul special al multinaționalelor le dă uneori dreptul de a exclude anumite aspecte cheie din uh, negocierile cu sindicatele. Cetățenii uzbeci au nevoie în momentul de față de o viză pentru a putea solicita un alt loc de muncă. Este deci nevoie ca cetățenii să aibă dreptul de a solicita un loc de muncă în țară, în țara lor sau în altă parte. Și acesta ar trebui să fie jalonul și mulțumesc Mariei Arena pentru uh, ghidarea ei în acest dosar important. Trebuie să se depășească aceste chichițe pe care am încercat să le descriu. Și, de asemenea, cred că ar trebui să ne uităm și la situația generală a drepturilor omului din această țară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Helmut! Continui cu EFTD, cu Verzi, cu NF. Dacă nu, atunci avem doi colegi din partea Comisiei AFET care tratează și ea acest dosar foarte important și raportorul de aviz uh, din partea Comisiei AFET este doamna Lunacek. Bună ziua tuturor! Aș dori în primul rând să felicit Uzbekistanul pentru progresul pe care l-a înregistrat din 2011. Îmi amintesc că am fost acolo la dezbatere și la voturi la momentul respectiv și îmi amintesc că toată lumea era îngrijorată în Parlament. La votul uh, respectiv au participat, uh, am avut 603 uh, oameni care au votat pentru rezoluție și doar 8 împotrivă, deci îngrijorarea era maximă atunci. Da, s-au înregistrat multe progrese, mai ales în ceea ce privește eradicarea muncii în rândul minorilor. Cum s-a spus, mai apar cazuri izolate, dar deja nu mai este acceptabil din punct de vedere social. Uh, ceea ce nu se întâmpla uh, acum câțiva ani. Deci este într-adevăr un progres foarte mare. Uh, cu toate acestea, în ceea ce privește munca forțată, care iarăși era un punct important în rezoluție, progresul din ce aud de la OIM este că, da, a existat progres, dar ceea ce auzim din presă și din partea organizațiilor este că chiar și acum guvernul pregătește liste cu angajații din uh, sectorul public care să lucreze pe câmpurile de bumbac și există cazuri în care chiar dacă ei spun că nu sunt forțați să se ducă, presiunea socială e foarte mare. Și credem că în uh, trei regiuni din partea estică, profesorii și medicii au fost aduși pe câmp pentru a uh, culege bumbac. Da, am văzut că s-au înregistrat progrese, dar aș vrea să cer OIM și să ne cer și nouă să așteptăm până se emit uh, rapoartele OIM și a altor organizații pentru această recoltă, ceea ce înțeleg că se va întâmpla în decembrie și asta era întrebarea mea pentru OIM, dacă mă înșel sau nu. Cred că ar trebui să ținem cont de asta. Trebuie să știm ce se întâmplă în acest moment. Recolta abia a început, este în plină derulare și sunt de acord și mă, chiar mă bucur că au uh, apărut progrese mari pe care le-ați văzut și dumneavoastră, dar cu toate acestea, din dovezile pe care le avem, nu credem că progresul este suficient. Vă reamintesc ce am spus în raportul din 2011. Se spune clar și citez că s-au implementat reforme concrete care au adus rezultate substanțiale, astfel încât practica muncii forțate și a muncii în rândul minorilor este în curs de a fi eradicată. Deci acolo încă mai văd o, o discrepanță mare și aș vrea să propun, știu că coordonatorii de la INTA au decis deja un plan uh, pentru a avea votul în comisie în decembrie, v-aș uh, spune că în AFET de-abia am demarat discuțiile, dar m-am consultat cu câțiva colegi pentru a amâna lucrurile măcar o lună, astfel încât să ținem cont de raportul OIM și de alte rapoarte pentru a vedea ce se întâmplă în cursul acestei recolte. O lună nu mi se pare chiar așa un capăt de țară. Cred că nu ar trebui să ne grăbim cu procedura și cred că o lună în plus sau un minus nu contează foarte mult. Pentru că Parlamentul, mai ales în momentul în care nu știm ce face președintele, nu știm care este situația politică și cum va evolua ea în următoarele luni. Au trecut 25 de ani de la independență, ceea ce iarăși este un moment important pentru Uzbekistan și pentru uzbeci. Cred că ar trebui să ne păstrăm poziția de monitorizare și să vedem ce se întâmplă. Am uh, una sau două întrebări direct pentru OIM. Ați spus că marea majoritate a oamenilor acum participă voluntar la recoltă. Într-o situație, într-o țară în care există o presiune, cum reușiți dumneavoastră cu metodologia dumneavoastră să vă asigurați că oamenii nu vă spun pur și simplu că e ceva voluntar când de fapt nu este? Pentru că într-un regim ca acesta este dificil de spus dacă oamenii vă spun adevărul. Deci, ce metodologie aveți pentru a întreba pe oameni care e situația? Sunteți singuri în aceste discuții sau aveți și oameni de guvernului cu dumneavoastră? Pentru că și asta modifică modul în care reacționează oamenii. Și vreau să mai eh, adaug încă ceva. Din punct de vedere al mediului, cred că ar trebui ca Parlament să uh, mergem un pic în direcția diversificării agriculturii, pentru că știm că această cultură a bumbacului în Uzbekistan și în alte părți este o monocultură, este o producție de monocultură uriașă, ceea ce afectează foarte mult uh, um, cantitatea de apă disponibilă pentru cetățeni. Și sper că putem ajunge la un acord de a aștepta probele legate de recolta din acest an din partea OIM. Mulțumesc! Thank you very much for these comments and this... Mulțumesc pentru comentarii și pentru întrebări. Și acum dau cuvântul colegului nostru Cucan, care uh, răspunde acest domeniu la Comisia AFET. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint mai întâi de toate, vreau să vă spun că sunt uh, raportorul PPE, raportorul din umbră, pentru strategia UE. Um, progresele democratice sunt cruciale în această țară și cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe acest stat în Parlamentul nostru. În vedere că situația în regiune este diferită, și cred că toate statele din regiune au uh, alte caracteristici și ar trebui să avem abordări diferite. Câteva lucruri legate de acest dosar. Mai întâi sunt convins că o implicare a, în relația cu Uzbekistanul trebuie să fie foarte directă, mai ales recunoscând progresele obținute de această țară. Putem fi de acord sau nu cu privire la amploarea acestor progresele, dacă au fost mici sau limitate sau mari, dar în orice caz ele au existat. Și cred că, într-un fel sau altul, ar trebui să fie recunoscut acest lucru și să încurajăm statul monitorizând îndeaproape în continuare evoluția. Apoi, în ceea ce privește raportul din toamna anului 2015, a trebui să ne îndeplinim promisiunea de a redeschide dosarul. Știm că Uzbekistanul nu este membru în OMC, trebuie să avem o relație contractuală cu acest stat, inclusiv în industria textilă. În această privință, aș vrea să susțin uh, repornirea procedurii de consimțământ. Acum, dacă vine vorba de o amânare sau nu, trebuie să mai discutăm despre asta. Vreau să vă reamintesc că strategia din ultimii ani a fost de a tot amâna lucrurile. Vrem să continuăm așa? Nu cred că e bine. Nu cred că este o strategie bună. Deja este din nou luna septembrie, iarăși eh, vrem să amânăm cu încă o eh, lună. Ulrike a spus eh, care sunt abordările, dar bun, dacă vom ajunge din nou în decembrie, cred că iar vor apărea motive și pretexte. Va fi un nou guvern, un nou președinte și putem continua așa. Am putea continua pe acest drum. Eu cred că ar trebui să abordăm lucrurile mai responsabil și să luăm o decizie, să păstrăm uh, termenul uh, limită, uh, termenul decis în decembrie. Mulțumesc pentru comentarii. Nu mai văd alte solicitări din partea membrilor. Deci, în acest caz, mă adresez comisiei. Domnul Sotmelis, de la DigiTrade, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte să vă ofer un rezumat al poziției noastre. Vreau să vă reamintesc pe scurt care este fondul politicii comerciale în acest caz. După cum știm, relațiile comerciale cu Uzbekistanul sunt guvernate de acel acord din 99, acord de parteneriat și cooperare. Și textul acum este în afara sferei de aplicare a acestui acord, pentru că a existat uh, un acord bilateral în vigoare până în 2004. Din 2004 acordul a expirat, de atunci nu au mai existat relații contractuale pentru industria textilă. Iar obiectivul protocolului uh, privind industria textilă își propune să corecteze situația, să amendeze primul acord de cooperare și protocol și să îl extindă. Bun. E vorba de un comerț specific aici și se vor Uh, se vor uh, oferi privilegii uh, exporturilor către UE. Vorbim de o zonă în care fluxul comercial este destul de limitat, mai ales în ceea ce privește importurile către UE ale produselor din Bumbac, din Uzbekistan. este pe locul 6 la producători și pe locul 5 la exportatori în ceea ce privește bumbacul. Dar valoarea este de 54 de milioane de euro pe an. Dintr-o sumă totală de un milio- miliard de euro. Ceea ce privește bumbacul. Cam acestea sunt datele de fond. Comisia este bucuroasă că există această cooperare între Uzbekistan și OIM. Noi urmărim cu atenție evoluția, mai ales din 2011, de când a existat acea rezoluție a Parlamentului care își propunea, propunea să facă posibil această cooperare. S-a întâmplat asta și în 2013 și bucurăm să vedem că relația devine mai stabilă și mai structurată. De asemenea, devine o cooperare care implică un grup din ce în ce mai numeros de actori interesați de partea uzbecă. În ceea ce privește reprezentanții OIM, ei au spus că există o serie de programe de lucru pentru perioada 2014-2016, planul de acțiune din 2016, din ianuarie, care să combată problema muncii forțate, apoi uh, studiile cantitative și calitative care au existat din partea OIM. Deci, susținem această cooperare, vrem să oferim și pe viitor susținerea acestui tip de cooperare. Comisia salută totodată evoluțiile pozitive pe care le-am constatat la fața locului. Așa cum ați spus și mulți dintre dumneavoastră, au existat progrese semnificative în ceea ce privește munca minorilor și există de asemenea progrese în, în zona muncii forțate, pe care se concentrează OIM în prezent. Cred că rezultatele studiilor comandate de OIM arată că lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Bineînțeles că mulți dintre noi au constatat că mai ei sunt lucruri de făcut, dar măcar lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Și la toate astea se adaugă acțiuni din anul trecut, pe care aș vrea să le menționez. De exemplu, acea campanie de conștientizare mecanism de reacție a publicului, de feedback, și totodată anul trecut uh, serviciile medicale și de educație au uh, rămas uh, în vigoare și în timpul recoltei. Ultima mea observație se referă la următorii pași de făcut. De partea Comisiei, suntem mulțumiți să observăm că Parlamentul European își reia activitatea în sensul uh, acestui, uh, adoptării acestui protocol. Sperăm că procesul poate fi încheiat în curând, adică până la finele anului 2016 și vrem să reasigurăm Comisia dumneavoastră că noi cei de la Comisia Europeană ne vom implica în continuare în uh, discuțiile cu autoritățile uzbece în sensul reiterării unui angajament uh, pentru uh, confirmarea strategiilor, de exemplu, în ceea ce privește combaterea muncii copiilor. De asemenea, vom lucra și cu OIM în vederea monitorizării situației. Vreau să fac o precizare legată de anumite aspecte legate de diversificare diversificarea economiei uzbece, cadrul cooperării noastre, în ceea ce privește susținerea dezvoltării, deci cooperând cu autoritățile de acolo, mai ales în ceea ce privește gestiunea resurselor de apă și dezvoltării unor activități diversificate, cum ar fi horticultură, Ei bine, aici este nevoie de o, o susținere oferită diversificării. Producția de bumbac din ultimii ani a scăzut a scăzut, ceea ce ne arată că ei sunt conștienți că trebuie să-și diversifice activitatea și economia. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest punct de vedere al Comisiei. Solicit acum Serviciul de Acțiune Externă să intervină dacă are lucruri de precizat. Mulțumesc. Câteva comentarii. S-au spus deja cele mai importante lucruri. Mai întâi vreau să spun, dacă vă aduceți aminte, Uniunea Europeană a jucat uh, un rol specific a fost foarte activă acum 3-4 ani în încercarea de a apropia Uzbekistanul de OIM. Și lucrurile nu puteau fi luate drept bune la început, având în vedere situația. Deci, munca în vederea acestei cooperări a dus la progrese constante până astăzi și asta oferă o bază sau oferă motivele unor unei poziții de apreciere. Deci suntem uh, mulțumiți de activitatea OIM din ultimii 3-4 ani. Dacă ne uităm, uh, dacă oferim o perspectivă mai largă a situației, Uzbekistanul este una din puținele țări în care s-au obținut atâtea progrese în chestiuni delicate, cum ar fi munca forțată, munca minorilor și asta într-un răstimp atât de scurt. Sunt lucruri impresionante aici și cred că ele sunt merită aprecierea noastră și sprijinul nostru. Evident că nu înseamnă că lucrurile s-au terminat, munca s-a terminat, mai sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Vom uh, rămâne atenți la monitorizare, la progresele înregistrate acolo, în continuare avem posibilitatea de a observa, de a susține procesul de monitorizare din partea OIM. Vom putea face asta și anul viitor, dacă este nevoie. Dacă este nevoie de o reiterare a sprijinului în acest sens, deci dacă odată ce procedura de consimțământ este dusă la bun sfârșit, lucrurile scapă de sub control, atunci uh, vom putea interveni. Dar uh, putem urma trendul ultimilor 2-3 ani. Nu este un proces care se va opri aici. Trebuie să rămânem atenți. Avem însă posibilitatea de a urmări situația de aproape și anul viitor. Suntem asigurați, ni se oferă asigurări că acest proces va continua și anul viitor. Dacă revenim asupra condițiilor din 2011, cele stipulate în raportul Parlamentului European, ceea ce s-a scris atunci în raport, Uzbekistanul ar trebui să înceapă un proces de eradicare a muncii forțate și muncii minorilor. Vedem că acest obiectiv a fost aproape îndeplinit, munca minorilor este aproape eradicată și munca forțată este pe cale de a fi eradicată. Lucruri foarte importante. Și ultima precizare, după cum s-a mai sugerat, cooperarea în domeniul dezvoltării cu Uzbekistanul se concentrează pe un singur sector, și anume dezvoltarea rurală. Ceea ce înseamnă că noi avem instrumentele de cooperare pentru a însoți acest proces de reformă în agricultură și de diversificare în agricultură. Tocmai trecerea de la această monocultură a bumbacului. Un lucru important de luat în calcul. Aici avem o cooperare cu Banca Mondială, cu care lucrăm foarte îndeaproape la fața locului. Și credem că este o bază foarte bună pentru uh, progresele ce vor urma și vor fi încheiate pe în cel ce urmează. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc uh, pentru comentarii. E clar că apar două probleme ca fiind cele mai importante, deci munca forțată și munca minorilor. Uh, au, fost un număr de întrebări, a fost un număr de întrebări pentru OIM, așadar dau cuvântul reprezentantului acestea pentru a răspunde și a face comentarii. Domnul Color, vă rog. Da, mulțumesc uh, pentru cuvintele de apreciere la adresa muncii noastre și de susținere. Sper că această susținere va continua. Poate mai întâi câteva remarci generale, apoi dau cuvântul domnului Capiola, care a fost uh, acolo încă de la început și expertul nostru pe uh, problema asta. Aș spune din nou că da, am început munca acolo în 2013 și cred că în mm, uh, doar trei ani s-au înregistrat multe progrese și aș dori să subliniez că spiritul oamenilor s-a modificat, gândirea lor, iată, acum am trecut de la neîncredere la o cooperare de tip tripartit. Sigur că 87 uh, și ratificarea sa va fi una din prioritățile noastre în noul nostru program de lucru pentru muncă decentă. Dați-mi voie uh, să spun că trendul, mă rog, e prietenul nostru și trebuie să continuăm așa. Apoi ne dorim să ne extindem, desigur, cooperarea uh, cu acest uh, nou program uh, pentru muncă decentă. Avem și semnale foarte pozitive din partea partenerilor noștri din Uzbekistan. Cât despre publicarea raportului nostru, la decembrie cel mai devreme ar fi termenul indicat, pentru că trebuie să cooperăm și cu partenerii noștri din Uzbekistan. Eh, sigur, un punct de vedere optimist, dar vom încerca să publicăm în decembrie. Acum aș da cuvântul domnului Tapiola, colegul meu, pentru a răspunde celorlalte întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebări. Aș vrea să spun că e important de notat că în întregul proces de monitorizare uh, se pare că acum avem o imagine clară și uh, comună a situației. Și la început monitorizarea se referea la a ne crea o imagine clară și realistă a situației, că punctele de vedere difereau. Iar acum, după ce am avut evaluarea calitativă și cea cantitativă, care sunt separate de exerciții de monitorizare, ne putem concentra asupra lucrurilor care trebuie făcute pentru a evita situații de muncă a minorilor sau a ne asigura că acest fenomen nu va, nu își va face reapariția. Și de asemenea, ca să ne asigurăm că putem limita riscurile uh, de muncă forțată în de recrutare a lucrătorilor. Ați uh, una dintre întrebările menționată, uh, observațiile Human Rights Watch. Am uh, discutat asta cu Human Rights Watch recent. Am uh, explicat asta și nu cred că punctele noastre de vedere diferă foarte mult în legătură cu situația de la fața locului. Domnul Color a spus deja că avem un mare număr de oameni care în mod voluntar participă la activitatea de recoltare a bumbacului, alții n-ar prea vrea, dar cedează presiunilor sociale și apoi avem diferitele forme de uh, constrângere. Și pe asta ne concentrăm în continuare. Asta împreună cu partenerii din Uzbekistan și pe asta se, se și concentrează monitorizarea și încercăm să vedem uh, modul în care practicile de recrutare pot fi modificate și uh, cum anume să o facem. Și care ar fi diferitele mesaje ale unei posibile campanii, diferitele metode care pot fi utilizate în acest context. Lucrăm la asta împreună cu partenerii din Uzbekistan și conlucrăm și la uh, monitorizare cu Banca Mondială. Cât despre calendar, în mod normal, recolta se încheie mm, în luna octombrie sau pe la sfârșitul lunii octombrie. Atunci noi vom elabora un raport uh, în noiembrie, tot așa pe la finalul lunii noiembrie, raport destinat uh, Comitetului de Experți OIM și Bacii Mondiale. Și la acea dată vom putea trage concluziile în, în legătură cu recolta de anul acesta. Noi oricum monitorizăm de aproape situația și rezultatele evaluării fac parte din acest uh, proces. Uh, evaluarea în sine e una de mari dimensiuni uh, și face comparație între diferiți ani 2014, 2015, 2016. Sigur, se bazează pe ce ni se spune în interviuri, uh, noi am lucrat cu partenerii din Uzbekistan, nu de tip guvernamental. și cu grupuri de experți din Uzbekistan. Oricum, toate datele sunt analizate și sunt uh, în mâinile OIM. Sigur, există uh, sondaje interne, se fac interviuri pe baza anumitor întrebări, Așadar, răspunsurile, desigur, sunt în funcție de întrebările care se pun. Noi trebuie să vedem dacă nu cumva sunt întrebări la care n-am primit răspunsuri. Însă, rata răspunsurilor de către cei intervievați a fost foarte ridicată. Deci, considerăm că e o bună bază de lucru. Însă, probabil că veți dispune de rezultate la începutul anului viitor. Uh, ok, thank you very much. Președintele, foarte bine, mulțumesc, uh, mulțumesc pentru cooperarea noastră care a fost uh, foarte importantă în acest dosar și va continua să fie cu organizațiile muncii la nivel internațional, cu instituțiile europene. Cred că Uh, putem încheia dezbaterea și dăm din nou cuvântul raportoarei noastre, doamna Maria Arena. Mulțumesc. Qui vient d'être dit. Tout d'abord par uh, Am niște comentarii în legătură cu conținutul celor spuse. Cred că am ascultat spune că există o majoritate, ba chiar unanimitate de vorbitori care recunoaște eforturile realizate în ce privește combaterea muncii copiilor și muncii forțate Bun, sunt și diferențe de puncte de vedere. Unii recunosc că au fost făcute mm, mari progrese, alții spun că nu este chiar așa, însă totuși în unanimitate se spune că s-au făcut progrese. În al doilea rând, Cred că e important să transmitem mesajul că aceste progrese nu trebuie să fie singulare, ci e un proces care trebuie să continue să facă progrese în Uzbekistan în ce privește protecția copiilor și protecția lucrătorilor. La fel de important, cred că, și am spus-o adineaur, cred că e să exprimăm faptul că s-au făcut progrese, dar și că am putea face recomandări în cadrul unei rezoluții, dar ce, după cum știți, ratificarea protocolului pentru textile nu dă posibilitatea de a uh, expune toate recomandările pe care le-am avea. Deci e important să existe o rezoluție ca argumentele, recomandările se poată fi făcute și pentru a transmite mai ales un mesaj politic la nivelul autorităților uh, uzbece pentru a verifica ce s-a făcut până acum și pentru a le încuraja să continue uh, progresele. Așadar, domnule președinte, ca să respectăm calendarul, să putem lua o hotărâre cât mai, raport, cât mai rapid posibil, în legătură cu protocolul pentru textile, aș vrea să luăm rapid o hotărâre uh, la nivelul coordonatorilor comisiei noastre în ce privește toate aceste rezoluții, ceea ce va determina ce voi face eu ca raportoare și sigur și ca să respectăm calendarul, dar cred că e important uh, să o facem pentru a transmite ce s-a spus astăzi aici. N-a spus nimeni că totul e perfect, deci dacă Vrem să transmitem un mesaj politic clar pentru autoritățile din Uzbekistan. E important să facem o rezoluție, cred eu. Dar am nevoie de o decizie. Mulțumesc. Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Sigur că nu eu sunt cel care va face, eu doar uh, prezidez această reuniune, nu am un aviz cu privire la calendarul. Coordonatorii vor sunt cei care decide, dar pentru un moment uh, eu mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această discuție foarte importantă. Deci, pentru moment, calendarul este uh, după cum urmează. Vom analiza proiectul de raport pe 12-13 octombrie 2016, dar în fine, coordonatorii vor lua o decizie la următoarea reuniune. Cu asta am încheiat uh, discuția. Trecem mai parte, la punctul numărul 22 de pe ordinea de zi, planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice. O temă deja importantă pe agenda INTA. și un raport INI. Este, raportare este doamna Emma McClarkin, care îi dau cuvântul și mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și sper raportor din umbră, planul de acțiune al UE pentru uh, speciile sălbatice reprezintă o abordare la multiple niveluri. Domnul președinte, întrerupe, vă rog să aveți politețea să ascultați ce a spus raportarea noastră. Dacă aveți ceva discutat, vă rog să faceți în afara sălii. Mulțumesc. Vă rog, doamnă. Life Action Plan. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că e vorba de o abordare pe mai mulți piloni pentru a lupta împotriva uh, criminalității, împotriva uh, faunei sălbatice. În primul rând vorbim despre contrabanda cu asemenea produse și recunoaștem importanța de a coopera și de a ne alinia prioritățile comerciale pentru a ne ocupa de această problemă. Dar e important acum să uh, Uh, definim uh, legătura dintre raportul nostru programat pentru decembrie în acest an cu raportul de la ENVI. Pentru că noi avem uh, o abordare mai concentrată asupra aspectelor comerciale. Vedem că a crescut contrabanda cu asemenea produse, ceea ce practic amenință existența acestor specii Veniturile din contrabandă variază între 8 și 20 de miliarde de euro pe an. Africa a pierdut uh, o treime din elefanții săi în ultimii, doar în ultimii șapte ani. Comerțul cu, ilicit cu aceste produse nu are doar un efect negativ asupra biodiversității, ci și asupra dezvoltării statului de drept în uh, țările respective. Dacă se combină aceste probleme, putem ajunge la o destabilizare foarte periculoasă a securității acestor națiuni. Nu e vorba doar de protecția mediului, ci și de uh, tăierea unor surse de finanțare pentru uh, cei corupți și pentru infractori. Uh, când ne uităm la acest aviz, uh, îi rog pe membrii să se uite uh, în special la elementele din planul de acțiune și să lase celelalte elemente în sarcina raportului nostru, care se va concentra asupra modului de implementare și monitorizare a măsurilor ca partea politicii noastre comerciale. Uh, raportul INTA din decembrie va fi mai detaliat și va acorda un rol mai important uh, organizațiilor internaționale, OCDE, CITES uh, și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că punem în aplicare niște măsuri bune la nivel global. O să uh, ne uităm de asemenea și la actuala implementare a capitolelor de dezvoltare durabilă în politicile comerciale ale UE. Dar revenind la acest plan de acțiune, acesta se referă la stabilirea de legături între sectoare pentru a crea o reacție continentală față de această infracțiune uh, globală. De aceea am sugerat patru domenii asupra cărora să ne concentrăm. În primul rând este esențial din partea Comisiei INTA să încurajăm cele mai bune practici și cele mai bune utilizări ale resurselor existente, cum ar fi tehnologiile moderne și formarea autorităților vamale în ceea ce, din țările de tranzit sau de destinație sau de origine, astfel încât să îmbunătățim capacitatea statelor de a face față acestei contrabande. În al doilea rând, Prevederile pentru combaterea corupției trebuie să fie clar stabilite în orice plan, nu doar în acordurile comerciale, ci și în acordarea de ajutor de dezvoltare din partea UE. În al treilea rând, nu putem ignora implicarea sectorului privat în această luptă. Uh, înțelegerea rolului platformelor de comerț online și a rețelelor de distribuție, a rețelelor de transport și așa mai departe Uh, rolul pe care îl joacă în acest uh, comerț uh, este important pentru acest proces și nu în cele din urmă compatibilitatea cu acordul um, OMC este esențială. Trebuie să nu avem un plan de acțiune construit izolat față de celelalte instrumente sau izolat față de campaniile mondiale de a lupta împotriva acestui trafic ilicit Sper că o să încercăm să găsim amendamente pentru a vedea modul în care politica comercială poate să susțină mai bine acest, uh, această luptă. Cred că această abordare va fi benefică atât pentru raportul uh, nostru cât și pentru planul de acțiune. Aștept cu interes schimbul de păreri de astăzi și uh, aștept să colaborez cu ceilalți raportori din umbră pe marginea acestui dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, Emma. Mă întorc către raportorii din umbră, în primul rând din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Fielner vreau să vă spun că PPE-ul are următoarea declarație. În general, este un aviz foarte bun din partea raportoarei și o bună comunicare din partea Comisiei. Îi mulțumim că s-a concentrat asupra cadrelor existente care luptă împotriva contrabandei ilicite cu produse de faună sălbatică. Trebuie să impli- și ne bucurăm de asemenea că a menționat nevoia de a implica sectorul privat în această luptă. Ar trebui să uh, descurajăm comerțul ilicit, dar să încurajăm comerțul legal, pentru că acesta ține cont de biodiversitate. Este nevoie de asemenea de o concentrare puternică asupra anticorupției, așa cum a sugerat și raportoarea. Nu în cele din urmă ar trebui să uh, Recunoaștem că acest comerț este o sursă importantă de venituri pentru țările în curs de dezvoltare, iar măsurile de combatere a comerțului ilicit nu ar trebui să devină o povară pentru aceste țări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! David Martin, din numele SND. Mulțumesc, domnule președinte! Și noi salutăm planul de acțiune al Comisiei și este important așa cum a spus și Emma, să spunem că nu e vorba doar despre bunăstarea animalelor și despre păstrarea speciilor, oricât de importante ar fi aceste două lucruri, ci este o luptă pentru uh, resursele naturale, în special în Africa. Uh, ați văzut că au existat uh, probleme cu mineralele valoroase și cu diamantele de conflict. Toate probele din uh, ultimul deceniu au arătat că traficul a crescut în ultimii ani. După ce s-a semnat uh, CITES, a mai scăzut un pic, dar acum exponențial a început să crească din nou. Ziarul The Guardian a avut un articol azi dimineață care spune că Mozambicul și Tanzania au pierdut uh, 50% din uh, populația de elefanți în ultimii ani, iar în Republica Democratică Congo aceștia aproape că au dispărut. Deci situația este cât se poate de gravă. Sunt de acord cu observațiile principale făcute de EMA. Uh, voiam doar să sugerez unde credem noi că raportul ar putea fi îmbunătățit. În primul rând, Având în vedere că negociem uh, uh, cu țările ASEAN uh, niște acorduri comerciale, cred că ar trebui să menționăm și ASEAN în uh, aviz și ar trebui să spunem că uh, măsurile de protecție a animalelor ar trebui să fie incluse în aceste acorduri. Este de asemenea clar uh, că Uniunea Europeană este una din principalele piețe pentru aceste produse și aceste produse intră cu succes în Uniunea Europeană, deci e clar că avem o problemă la nivel vamal. Deci ar trebui să facem mai mult pentru a încuraja niște verificări vamale uniforme la nivelul Uniunii Europene. Așa cum au spus ambii antevorbitori, OMC-ul are un rol esențial în această luptă, în special uh, prin uh, mijloacele de facilitare și înlesnirea comerțului. Și aici cred că ar trebui să încercăm să ajutăm mai mult cooperarea între OMC și CITES în uh, acest domeniu, oferind, spre exemplu, asistență tehnică sau uh, construirea de capacitate pentru uh, țările în curs de dezvoltare. Următoarea reuniune sau mm, uh, conferință CITES va avea loc la Johannesburg în 24 uh, septembrie și uh, Acolo se va discuta o propunere de a se include în uh, anexa 1 toată populația um, de, anima, eh, de elefanți din Africa. Dacă se adoptă, atunci tot fildeșul uh, va intra în anexa 1 ceea ce înseamnă că fildeșul din Africa va fi interzis. Uh, am auzit zvonuri că Comisia este împotriva acestei modificări și dacă e adevărat aș vrea să știu de ce și de fapt și de drept aș dori să știu că vor susține această schimbare. Am și o întrebare față de comisie. Salut faptul că guvernul uh, francez uh, a decis să interzică comerțul cu uh, produse de filde și cu corn de rinocer, dar vreau să știu cum se pupă asta cu legile europene. Pentru că am vrea ca această interdicție să fie impusă la nivel european. Mulțumesc foarte mult, David. Din partea ALDE, Domnule președinte, Este un plan de acțiune foarte bun și este și un aviz foarte bun din partea EMEI. Se pare că această chestiune va fi discutată dintr-o perspectivă mai amplă. Combaterea traficului cu specii sălbatice reprezintă un lucru pe care l-am putea ataca și noi la nivelul Uniunii Europene. Însă perspectiva oamenilor, perspectiva generală asupra animalelor, a dus și la o situație în care trebuie să discutăm și despre comerțul legal cu specii sălbatice și despre dimensiunile etice. Bun, se zice că e bine și frumos să discutăm public despre această chestiune și faptul că există un plan de acțiune care nu este nou, lucruri legate de acest uh, trafic uh, ilegal și aici apar și alte chestiuni. Dacă nu, cumva finanțarea terorismului se petrece prin intermediul acestui tip de activitate și am, mai, am identificat astfel de cazuri în anii trecuți. Îmi doresc ca acest plan de acțiune să devină un instrument de combatere a terorismului, mai ales a finanțării terorismului. Îmi doresc de asemenea ca prin acest plan de acțiune statele membre să se angajeze mai mult în uh, eliminarea traficului cu specii sălbatice și, și totodată uh, să se implice în identificarea acestui, acestui flagel. Avizul raportorului nostru, Emma a fost foarte echilibrat și sunt convins că la final vom avea un raport foarte bun. Este foarte frumos că mai avem printre noi uh, raportori britanici, poate nu multă vreme, dar uh, este un raport care va fi bun și pe viitor, în următoarele decenii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și dau cuvântul doamnei Miner. Voorzitter, ik dank mevrouw McClarkin voor haar voorstel en ik wil haar complimenteren. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Clarkin pentru această propunere și pentru sugestiile făcute. Sunt uh, de acord cu majoritatea lor. Doamna McClarkin și Comisia au spus că nu ar trebui să cheltuim bani fără să vedem dacă ceea ce am cheltuit până acum s-a cheltuit eficient și mie mi se pare o abordare foarte bună. Este important de asemenea să folosim informații actualizate pentru că asta ne va ajuta să fim mai eficienți. De asemenea, trebuie să ajutăm autoritățile vamale pentru a uh, combate acest trafic și trebuie să combatem și corupția. Este destul de dificil să-mi imaginez că putem folosi uh, acordurile comerciale pentru a lupta împotriva acestui uh, comerț ilicit. Mulțumesc foarte mult. Nu văd să mai existe și alte solicitări de intervenție, așa încât dau cuvântul Comisiei. Doamna Emanuel Mer, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc tuturor și în special raportoarei pentru atenția dată problemei comerțului ilicit cu uh, Uh, specii periclitate. Situația este îngrijorătoare în continuare, lucru care a fost reamintit de mai mulți eurodeputați. Uh, colegul din țările de jos uh, spunea că s-au confiscat două tone de produse rezultate din speciile pe calea de dispariție în țările de jos vorbim de cranii de maimuță, spre exemplu, și această captură a fost însoțită și de un milion de euro uh, în uh, lichidități. Asta demonstrează nevoia de a acționa la nivel european împreună pentru a lupta împotriva acestui trafic. Consiliul s-a plecat asupra acestei chestiuni și ne-a oferit sprijinul în iunie anul trecut. Cooperarea este esențială la nivelul statelor membre, dar și uh, cu Europol, Eurojust. Trebuie să continuăm să luptăm colectiv pe marginea acestei uh, probleme. Cooperarea internațională și aspectele comerciale sunt și ele esențiale dacă vrem să acționăm într-un mod eficient. Acest lucru a fost reamintit mă scuzați, la conferința părților la CITES și va fi reamintită și la conferința care urmează în Africa de Sud, pentru că este o ocazie de a strânge legăturile între uh, toate cele 143 de state care să lupte împotriva acestui flagel și împotriva corupției. Ați ridicat probleme legate de comerțul cu fildeș și de elefanții uh, africani și aș vrea să vă răspund la acest punct. În primul rând, precizând că poziția Uniunii Europene, având în vedere CITES, va fi oprită de Consiliu pe 20 septembrie. Deci, în momentul de față au loc discuții, va exista și o întrebare cu solicitare de răspuns oral în sesiunea plenară a Parlamentului în câteva zile, acolo unde vom uh, vorbi despre aceste chestiuni. La nivelul Comisiei Europene, poziția este foarte clară Trebuie să păstrăm interdicția de comercializare a produselor din fildeș. Există mai multe poziții la nivelul țărilor africane în momentul de față. Unele propun uh, reînceperea comerțului cu produse din fildeș, celelalte opunându-se. Poziția Comisiei este clară. Nu vrem ca acest comerț cu produse din fildeș să se reia. Problema comerțului cu elefanți. Fie că uh, elefanții africani sunt în anexa 1 sau în anexa 2 din CITES, anexa 1 uh, referindu-se la o interdicție totală a comerțului cu elefanți, asta nu schimbă cu nimic faptul că noi suntem în favoarea unei interdicții complete a comerțului cu uh, produse din fildeș. Deci fie că se clasează elefanții în anexa 1 sau în anexa 2, asta nu aduce nimic în plus față de apărarea unei interdicții totale a comerțului cu produse din fildeș. Um, donc que sur ce point... Sper deci că am răspuns pe, la acest punct la întrebările ridicate de eurodeputați. Um, enfin, plusieurs euh, députés... Mai mulți deputați am vorbit despre rolul acordurilor de liber schimb și am vrea să reamintim că dăm o atenție importantă utilizării acestor acorduri pentru a consolida cooperarea cu statele terțe în lupta împotriva, împotriva traficului ilicit cu specii periclitate. Am uh, strâns legăturile și cu sectorul privat, cum ar fi sectorul de transport, pentru a lupta împotriva acestui trafic. Mulțumesc! Mulțumesc și dau din nou cuvântul Ea mai e cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, mulțumesc și colegilor pentru sprijinul acordat acestui aviz. Sper că putem să-l consolidăm și să adăugăm valoare uh, planului de acțiune. Mulțumesc și Comisiei pentru observații și pentru propunere. Cred că este o fundație foarte bună pentru noi. Sper că aceste observații vor veni mai concret înainte de CITES, astfel încât să știm exact ce sprijinim. Uh, mai ales uh, acest punct de vedere conform căruia clasificarea elefanților nu are nicio importanță. Eu cred că din potrivă este foarte importantă, mai ales în acest uh, moment, în lupta împotriva traficului ilicit. Vreau doar să le spun colegilor că plănuiesc să ajung la Johannesburg la CITES și o să vă fac un raport și o să vă spun ce conversație am avut în acel moment. Dar uh, o să vă reamintesc să vă concentrați amendamentele asupra amendamentelor, asupra planului de acțiune. Termenul de depunere a amendamentelor este mâine la ora 12 și aștept cu interes să cooperez cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Așa cum s-a menționat deja, termenul de depunere a amendamentelor este mâine la 12 și votul în comisie are loc pe 26 septembrie. Cu asta se termină acest punct de pe ordinea de zi. Le mulțumesc tuturor colegilor și raportarei. Și acum ajungem la punctul 23 de pe ordinea de zi și anume implementarea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea. Raportorul da, pe 1 iulie am avut a cincea aniversare de la semnarea acestui acord și colegul nostru, domnul Seinfeld, din partea PPE, a evaluat implementarea acestui acord de liber schimb și îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Conform calendarului nostru, au trecut deja 5 ani din perioada amintită. De aceea pregătim raportul pe care vreau să vi-l prezint. Bun, azi are loc abia prima discuție pe marginea lui. Raportul va fi prezentat în octombrie, deci mai este destul timp la dispoziție. Puteți să veniți cu observații, precizări și opinii despre raport, mi le puteți trimite. Puteți coopera cu mine, dar deja astăzi pot să vă mulțumesc pentru colaborarea excelentă de până acum. Mulțumesc tuturor deputaților dar și colaboratorilor noștri din uh, secretariatul Comisiei INTA. Amănuntele live, uh, le voi prezenta în octombrie, atunci când vom discuta pe marginea raportului. Astăzi vreau să vă ofer însă câteva informații generale. După cum știți, avem de a face aici cu uh, primul acord de generație nouă. Și este un acord foarte important. Acest acord uh, de generație nouă este foarte important. Corea este o țară foarte importantă pentru Uniunea Europeană, în orice caz. Pe noi ne interesează mai ales efectele economice și sociale ale acestui acord. Republica Corea este un partener al Uniunii Europene în ceea ce privește și, sau din punctul de vedere al nivelului uh, schimbului comercial și al investițiilor. Noua formă de acord de liber schimb debutează odată cu acest, acest nou tratat cu Corea. Experiența pe care am pe care o vom acumula odată cu acest acord poate fi utilizată și în alte situații. Nu știm încă ce ne vor aduce sau care va fi rezultatul negocierilor uh, pe marginea TTIP. Însă, ce putem spune acum, după cei cinci ani care au trecut deja? Avem de-a face cu un uh, model de succes. Efectele acordului sunt pozitive sau chiar foarte pozitive atât din punctul de vedere al Uniunii Europene, cât și din punctul de vedere al Republicii Corea. Și aici aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva elemente. La desfășurarea acestui acord, sau în urma desfășurării lui, exportul, exporturile în uh, Republica Corea au crescut cu 50%. În sens invers a fost doar o creștere de 5%, dar, după cum vă voi explica, au existat câțiva factori care stau la baza acestei evoluții. De partea coreană găsim uh, efecte pozitive de asemenea. În 2015 am stabilit un record în ceea ce privește schimburile comerciale, respectiv bilanțul, balanța comercială. Iar investițiile europene în Republica Corea sunt din ce în ce mai semnificative. Acest acord nu se raportează doar la comerț, ci și la servicii. Rectifică interpretul și la investiții, dar partea coreană vrea să sublinieze și mai mult acest lucru. Uniunea Europeană este cel de-al treilea partener comercial al Coreei. Iar în sens invers, pentru Corea, UE este cel de-al optulea partener comercial. În timpul negocierilor, deci înainte de semnarea acestui acord, au existat uh, anumite îndoieli cu privire la industria auto. Au existat anumite temeri în industria auto în Europa, dar aceste temeri uh, nu au fost fondate. S-a adeverit mai târziu asta. Piața auto a crescut cu 206% importul de automobile, autovehicule din Corea în UE a crescut cu 43%. De asemenea, volumul serviciilor a crescut în mod considerabil. Bineînțeles că există preferințele noastre, accesul preferențial, noi avem alte servicii pe care le oferim uh, în comparație cu Republica Corea. Ce putem spune acum? Observăm că acest acord de liber schimb, liber schimb este util. Vreau să subliniez că partenerii noștri, atât la nivel politic cât și întreprinderile coreene, pot confirma acest lucru. În trecut aveam un deficit de 7,5 miliarde de euro în relația cu Corea, dar acum avem un excedent. 7,3 miliarde de euro. Deci deficitul era de minus 7,5 miliarde de euro în trecut și acum avem un excedent de 7,3 miliarde de euro. Au existat mai multe motive pentru această evoluție. Politicii responsabili nu pot spune că doar acordul a dus la această evoluție pozitivă, dar a jucat un rol important. Important exporturile în UE au fost ceva mai reduse în ultimii ani. Și aici câteva explicații astfel încât să se, se evite concluziile eronate. Nivelul scăzut al importurilor a avut drept cauză principală criza din Europa, criza îndelungată. Până în ziua de azi, anumite state europene nu au reușit să depășească criza. Dar ce este important aici? Creșterea investițiilor străine directe. Investițiile nu se referă doar la Corea, ci și la alte state din Asia. Mărfurile care provin din Asia nu sunt cuprinse în statistici ca fiind mărfuri din Corea. Acesta fiind un alt, uh, o altă explicație a nivelului scăzut al importurilor. Acordul de liber schimb este important pentru evoluția, dezvoltarea relației noastre cu Republica Corea. În ceea ce privește punerea în aplicare a acordului, trebuie să menționa, menționăm și grupurile de discuții interne și forurile economice. Pentru statele membre nu ar trebui să conteze doar chestiunile economice, ci și problemele muncitorilor, precum și drepturile cetățenești. Acordurile de liber schimb au astăzi o importanță mai mare. Există nu numai o dimensiune economică, ci și una socială. Situația cetățenilor uh, în Europa și în întreaga lume trebuie luată în calcul. Iar acest uh, aspect joacă un rol în uh, relația cu partenerii noștri. Aceste informații pe care vi le-am prezentat nu dovedesc neapărat uh, o evoluție strict pozitivă. Nu există o lume ideală, desigur. De aceea avem uh, mereu de făcut o evaluare după 5 ani, astfel încât să se poată aduce și îmbunătățiri. Ce se poate întreprinde? Și ce își doresc uh, părțile, cele două părți? De exemplu, clauza exporturilor directe, producătorii din UE indică această problemă. Și clauza mărfurilor sau bunurilor re reparate este importantă. Partea europeană consideră că și drepturile de autor joacă un rol important. De asemenea, prevederile fitosanitare trebuie să fie observate îndeaproape. Mai sunt importante și um, anumite produse agricole care trebuie cuprinse aici. De exemplu, portocalele pentru Spania sau carnea de porc pentru Polonia. Există și obstacole non-tarifare, o problemă considerabilă, dar asta reapare în toate relațiile comerciale cu partenerii noștri, inclusiv în relația cu Corea. Partea coreană atrage atenția asupra problemei protecției investițiilor. Vreau să vă prezint o ipoteză. Mă gândesc că aici coreenii au dreptate, deoarece această problemă nu a fost rezolvată de acordul inițial. Și exista și un motiv pentru asta. La început, europenii nu au avut mandatul de a-și expune poziția față de această problemă. Pe de altă parte, Corea semnase acorduri proprii bilaterale cu fiecare stat european cu privire la protecția investițiilor și există 23 de astfel de acorduri bilaterale. Bineînțeles că asta reprezintă o problemă destul de mare, mai ales pentru întreprinderile care sunt prezente în mai multe state europene. Câteodată de aici decurg probleme tocmai din uh, existența acestor acorduri bilaterale. Pe de altă parte, Uniunea Europeană trece printr-o adevărată revoluție în ceea ce privește protecția investițiilor. Astăzi lucrurile se tratează altfel decât în trecut. Ambele părți, eh, Europa și coreenii, vor, eh, se vor aplica asupra acestei probleme, probabil, în curând, și o vor include în acord. Ca rezumat, Vreau să spun că toți uh, factorii economici și sociali ne arată că a meritat să se semneze acest acord. Este un acord profund pozitiv. Ar putea servi drept model pentru alte acorduri cu statele partenere. Desigur că acordul trebuie monitorizat și în continuare. Poate că ar trebui să se facă și anumite corectări. Au existat uh, opinii în acest sens nu numai în Europa. Reprezentanții diferitelor industrii și-au exprimat uh, pozițiile lor atât în Europa cât și în Corea. Eu cred că va exista, vor exista bazele unui acord pozitiv în continuare. Mulțumesc! Thank you very much. And... Mulțumesc și acum rândul raportorilor, începând cu S&D. Domnule Schuster, aveți cuvântul. Ich möchte auch zunächst erst... Mulțumesc! Vreau să mulțumesc domnului Seinfeld pentru raportul său, împărtășesc opiniile în mare parte. Cred într-adevăr că este un acord de succes pe care îl avem aici și într-adevăr poate servi drept model în nenumărate domenii. Însă nu ar trebui să uităm că uh, nivelul, la nivel politic nu este văzut întotdeauna pozitiv, cel puțin în Corea, pentru că este dificil pentru coreen să echilibreze acel deficit din uh, comerțul exterior. Un deficit pe care Europa a reușit în timp de 5 ani să-l răstoarne în favoarea sa. Bineînțeles, din punctul lor de vedere nu este un lucru pozitiv și există, bineînțeles, poziții critice la nivel politic. Se solicită guvernului să facă ceva. Bun, ce a spus domnul Seinfeld, există și motive faptul că multe state europene nu au reușit să depășească criza. Și aici se vede că această lipsă de orientare către o creștere durabilă în politica economică europeană, deci nu numai la nivel intern, cât și la modul general, că uh, acest lucru influențează și grevează comerțul exterior. Și aici trebuie să aducem îmbunătățiri. Trebuie să vorbim despre această problemă cu coreenii. Este corect până la urmă să spui că la final este Eh, obiectivul ar trebui să fie un eh, comerț bilateral echilibrat. Vreau să fac două mențiuni, două lucruri importante din punctul meu de vedere. Multe dintre modificările pe care le-a menționat eh, domnul Seinfeld sunt în asentimentul meu. Pe de o parte, chestiunea protecției investițiilor. Mi se pare interesant că motivația părții coreene are la bază un acord sau un acord de protecție a investițiilor cu alt, cu alt stat, ei bine, există aici un litigiu cu o întreprindere care a dat statul corean în judecată. Și asta nu are voie să se întâmple. Deci dacă sunt reguli eh, legale, nu trebuie să existe motiv pentru întreprinderi să pornească un astfel de proces. Din punctul meu de vedere, bineînțeles, uh, din partea europeană nu, e, nu mai există sisteme clasice de ISDS, deci de soluționarea litigilor, deci trebuie să existe posibile soluții la nivelul unui eventual tribunal european. Acolo trebuie să se evite situații în care statele Uh, își păstrează acele limitări legale. Deci trebuie să încercăm să ancorăm lucrurile într-un astfel de sistem. Apoi, în al doilea rând, un lucru și mai important, de fapt, zic eu, din punctul nostru de vedere, Corea nu respectă în totalitate prevederile acordului, mai ales în ceea ce privește drepturile angajaților, mai ales în ceea ce privește activitatea sindicală. Aici sunt circumstanțe îndoielnice în care șefii de sindicat sunt arestați și amenințați sau chiar condamnați la pedepse cu închisoarea. Aceste lucruri sunt inacceptabile din nostru de vedere. Salutăm poziția comisarului Malmström, care vrea să apuce taurul de coarne în acest sens. Uh, deci, soluționarea acestei probleme, respectarea drepturilor sindicale, reprezintă pentru noi o condiție sine qua non pentru viitoare progrese în această relație. Deci, bun, nu trebuie ca angajatorul și angajații să aibă aceleași uh, drepturi, dar totuși este un, o chestiune pe care uh, trebuie să o verificăm și monitorizăm îndeaproape. Și, uh, sub linie, când tragem linie, am putea spune că acordul a fost un succes pentru ambele părți. Este o bază foarte bună în vederea soluționării constructive a problemelor. Uh, thank you very much. Uh, now I turn to the ECR, Mr. Starbatir. Mulțumesc și acum reprezentantul grupului ECR. Ja, ich stimme dem Berichterstatter zu. Sunt de acord cu raportorul. Acordul cu Corea este un succes, ca fiecare acord de liber schimb. Ce a spus și domnul Schuster, ar trebui să veghem asupra respectării drepturilor omului, la nivel sindical, de exemplu, dar cred că liberul schimb va contribui la acest lucru. O precizare legată de acest excedent în comerțul exterior. Bun, bineînțeles că este îmbucurător pentru UE că a reușit să transforme un deficit într-un excedent. Și din punctul de vedere al Coreei este însă îmbucurător. Pentru că dacă este vorba despre bunuri de consum, coreenii obțin bunuri mai bune din punct de vedere calitativ și apoi trebuie să vezi de unde provine acel excedent. De exemplu, bunurile de investiții care sunt exportate în Corea. Ei bine, asta duce la o productivitate mai bună a economiei coreene. Și poate că e vorba doar de un aspect sau un efect provizoriu care uh, este eliminat prin competitivitatea și productivitatea mai mare a coreenilor. Deci trebuie să li se prezinte aceste argumente coreenilor atunci când se plâng că uh, au un uh, deficit al balanței comerciale. Pe termen lung, în orice caz, pentru europeni, dar și pentru coreeni, este un câștig în ceea ce privește comerțul și prosperitatea. Mulțumesc! Thank you very much for ALDE. Mulțumesc. Și acum uh, domnul Tacula de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Alexander Lambsdorff este cel responsabil, el nefiind aici, însă pot să zic absolut orice în numele său. E, nu chiar așa. Câteva cuvinte. Am avut și eu posibilitatea de a mă implica în acea deplasare în Corea. Am participat la acea vizită oficială Există, desigur, conflicte cu sindicatele. Desigur că noi uh, avem valorile în prim plan mm, când uh, colaborăm cu partenerii noștri și trebuie să ne gândim și la astfel de chestiuni ce țin de drepturile omului. De ce spun asta? Bun, am vorbit despre un excedent pentru Europa. Actori interesați din Europa spuneau în ceea ce privește industria auto, că apar probleme acolo, însă Corea, bineînțeles că încearcă să își trateze preferențial uh, mărcile proprii, Kia sau Hyundai. Și ei erau de părere că autovehicule sau modelele europene nu sunt uh, tratate în mod egal cu modelele coreene și poate că aici este loc de îmbunătățire. Dar după cum s-a mai spus, a fost un acord bun pentru noi în Europa. Poate că mai există un semn de întrebare legat de drepturile de autor, drepturile de intelectual, eh, proprietate intelectuală și chestiuni conexe. Aici trebuie să ducem negocierile mai departe, astfel încât și Corea să-și eh, îndeplinească angajamentele mai ales ceea ce privește muzicienii, artiștii și alte companii din industria respectivă, industria creativă. Bun, acum nu am uh, adus o contribuție importantă, dar am venit cu câteva cuvinte în plus, măcar. Thank you very much and I turn now to uh, Helmut Scholz. Please, the floor is yours. Mulțumesc acum Helmut Scholz din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru punctul său de vedere, spunând că, în fine, evoluțiile codului de liber schimb dintre UE și Corea mm, sunt un, o poveste de succes. De multe ori spune asta Comisia. Nu, de mate, de exemplu, întotdeauna pune accentul doar pe aspectele pozitive ale acordului cu Corea de Sud. Bun, există desigur aspecte pozitive, însă, da, pentru sectorul autovehicul sau automobil, de exemplu în Germania, sau pentru produse de lux uh, sau echipe de, echipament de semiconductori, care până acum au fost importate din Japonia, da, cred că ar fi recomandabil uh, pentru Comisie să pună și niște limite, limite și să putem privi și în spatele ușilor închise. Uh, e necesară o, e necesară o evaluare serioasă a unui uh, acest tip de a, a unui uh, acord de acest tip și să monitorizăm permanent impactul uh, economico-social asupra țărilor noastre dintr-o perspectivă de termen lung. Deci poate grupul de monitorizare ar trebui să însoțească permanent până în aplicarea acestui acord, impactul său real uh, asupra Uniunii Europene, care uh, cuprinde economii diferite. Uh, apoi, uh, o inversiune a fluxurilor comerciale după 11 ani nu poate fi atribuită doar acordului comercial, ci și pierderii valorii euro, monede euro. Deci să nu privim doar cifrele, ci ce, ce înseamnă ele în termen de creștere reală. Deci evoluțiile economice reale, balanța de plăți, apoi eh, efectele diferitelor monede, eh, una, una supra altea. Deci să privim acest acord și în lumina viitorului Summit G20, care se ocupă cu economia globală, rolul eh, comerțului internațional, evoluțiile monedelor internaționale. Discuția va fi foarte interesantă să vedem uh, negocierile în relațiile noastre bilaterale, multilaterale și aș mai sublinia că când evaluarea monedei euro va fi, va uh, fi stopată, vom avea în față o țară care totuși încă nu a ratificat toate convențiile de bază ale OIM, cum a spus domnul Schuster, încă utilizează dumpingul social și de mediu și Comisia trebuie să facă publică evaluarea sa a noi legislații din Corea și care nu îmbunătățește standardele sociale și de mediu, ba chiar din contră. Să descrie deja situația anumitor grupuri din forța de muncă acestei țări. Cred că pentru a asigura comerțul liber pentru toți, nu doar pentru mediul de afaceri, grupul nostru insistă la fel ca și Comisia Emplă în avizul său, insistă că așa cum a promis Comisia înainte de ratificare, trebuie să solicităm Corei să semneze și să ratifice și să pună în aplicare toate convențiile de bază ale OIM. Să fie și asta o cerință permanentă a noastră. Să condiționăm continuarea aplicării uh, acordului de liber schimb de uh, existența libertății de asociere, recunoașterea drepturilor uh, lucrătorilor femei, interzicerea uh, muncii minorilor, interzicerea discriminării la locul de muncă și așa mai departe. Cred că trebuie să se alătură și asta întregii analize de impact pe perioada de 5 ani. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... I don't see any other request. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul din partea membrilor. Acum adresez comisiei. Vă rog, reprezentantul comisiei are cuvântul. Thank you, Chair, and uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, comments of the uh, various members of, of the... Of... Mulțumesc raportorului, domnul Seinfeld. După cum ați spus, domnule președinte, la 1 iulie am avut cea de-a cincea aniversare a punerii în aplicare a acordului de liber schimb și în decembrie anul trecut, în mod formal, a intrat în vigoare acordului ca urmarea completării procesului de ratificare. Sunt recunoscător că domnul Seinfeld a, re, a, a reamintit că acest acord este o poveste de succes foarte clar, pentru că noi considerăm că e un acord foarte bun pentru Uniunea Europeană și așa cum ați amintit, ați vorbit despre cifrele de surplus comercial, procentajele de export care confirmă această afirmație. După cum știți, în iunie am publicat raportul anual asupra punerii în aplicare acordului cu Corea, care conține mai multe statistici în legătură cu volumul de schimburi comerciale între UE și Corea în sectoarele cele mai sensibile, sigur, raportul uh, este uh, disponibil pe website-ul nostru, s-au menționat multe lucruri aici, uh, mi s-au adresat și întrebări și aș dori să revin la acestea. În primul rând, sigur, se pune întrebarea cum putem noi îmbunătăți totuși acest acord printr-un pachet de amendamente. Am discutat deja cu partenerii noștri coreni acest punct. În, cursul uh, summitului de la Seul, unde doamna comisară Malmström și, și partenerii săi de acolo au început să exploreze un pachet de amendamente care să țină cont de sensibilitățile și interesele ambelor părți. Cred că se poate spune că până acum Corea a arătat o atitudine pozitivă față de negocierea unui pachet de amendamente, însă cu un număr de rezerve politice legate de dezechilibrele percepute în beneficiile acordului în favoarea UE. Tocmai am discutat motivele. Noi considerăm că un pachet de amendamente la adresa acordului ne poate ajuta doar dacă vom avea un rezultat uh, o echilibrat de care ambii parteneri să aibă de câștigat. Interesul lor principal, după cum pe bună dreptate ați reamintit, e negocierea unui capitol de investiții în cadrul acordului. Sigur, înaintea tratatului de la Lisabona, investițiile nu erau parte a competențelor și mandatului exclusive comerciale și de aceea nu sunt incluse în acordul nostru cu Corea. Coreanii, coreenii ne-au explicat că nu au probleme cu noua abordare a UE privitoare la investiții, în raport cu tratatele bilaterale de investiții și nu îi deranjează regulile uh, noastre în acest domeniu. Singura dificultate pe care trebuie să mai discutăm e uh, noul mecanism de uh, soluționare a disputelor legate de investiții. E des pentru că coreenii au spus că acesta nu și-a dat încă probele și rezultatele și nu vor ei să fie prima țară pe care să se facă acest test. Uh, și apoi ei se gândesc să adere la TTP, care are un alt sistem de soluționare a litigiilor, sistemul ISDS, care seamănă cu cel pe care îl au ei în acordurile existente și asta înseamnă că ei trebuie să facă un efort foarte mare să convingă adunarea națională coreană în legătură cu avantajele unui sistem pe care încearcă să-l propună Uniunea Europeană. Deci trebuie să mai facem eforturi. Noi am spus că UE nu uh, va da înapoi de la cele convenite, însă trebuie să avem uh, discuții și explicații uh, ulterioare aici. Avem discuții și în legătură cu alte elementele pachetului, pentru că Sigur, funcționează acordul uh, foarte bine sau relativ bine, pot spune așa că numărul de puncte care trebuie remediate sunt, uh, este relativ limitat. Uh, am avut reuniuni în cursul verii și vom avea alt, o altă reuniune la sfârșitul acestei luni la Bruxelles pentru a continua negocierile. S-au făcut comentarii și în legătură cu evaluarea acordului de liber schimb. După cum știți, am lansat un studiu pentru a evalua acordul de liber schimb. Acum am semnat un contract cu compania contractantă din Germania și sperăm să vedem rezultatele acestei evaluări în luna august a anului viitor Eh, vom vedea acolo beneficiile acordului de liber schimb, eh, vom vedea ce se va întâmpla cu sectoarele industriale, șomajul, condițiile economico-sociale, va fi o evaluare exhaustivă și pe website-ul nostru vom eh, cărca în mod constant diversele elemente mm, de informație pe care ne le va furniza compania din Germania. Cât privește întrebarea referitoare la sindicate și legislația OIM, sigur, e una din preocupările noastre. Uh, am monitorizat atent uh, situația drepturilor muncii, drepturile muncii în Corea. După cum știți, uh, acordul de liber schimb prevede un mecanism instituțional prin care părțile să discute chestiuni legate de comerț și dezvoltare durabilă, capitol care cuprinde și dreptul muncii. La ultima reuniune a Comisiei pentru uh, Comerț și Dezvoltare Durabilă am, re, uh, am reiterat Coreei de Sud uh, solicitarea noastră urgentă ca această țară să ratifice și implementeze toate convențiile de bază ale OIM, după cum s-a convenit în cadrul acordului de liber schimb și într-o declarație comună, Corea s-a angajat să furnizeze informații în legătură cu măsurile concrete în această direcție, deci vom monitoriza situația și vom reveni cu informații, mai ales uh, uh, următoarea reuniune uh, a Comisiei pentru Comerț, care va avea loc probabil în noiembrie. Împreună cu autoritățile uh, coreene am lansat un proiect de instrument de parteneriat pentru implementarea Convenției OIM 111 privitoare la nediscriminare. E clar că ne preocupă această chestiune și vom încerca cu, de fiecare dată să facem uh, presiune asupra partenerilor noștri. Doamna comisar Malmström vă asigur că acordă întreaga atenție sub, uh, acestui subiect. Acum, în ce privește drepturile de proprietate intelectuală și uh, drepturile decurgând din uh, spectacolele publice. Sigur, legislația coreană nu respectă pe deplin obligațiile internaționale ale Coreei uh, în această ultimă privință. Și există un amendament uh, care e necesar pentru a se respecta aceste drepturi. Adunarea parlamentară coreană l-a blocat timp de mulți ani pentru că nu exista existat Uh, în luna martie acestui an, uh, legea în sfârșit a trecut în adunarea națională coreană, să din nefericire uh, prevederile sale au fost cumva diluate, deci actul revizuit nu rezolvă pe deplin problema din punctul nostru de vedere pentru a remedia situația cu guvernul corean fixează, uh, încearcă acum să rezolve problema în legislația secundară noi monitorizăm îndeaproape situația împreună cu reprezentanții sectorului industrial în cauză, dar și cu uh, delegațiile statelor membre din Corea. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc pentru aceste informații. Revenim la raportor pentru uh, a încheia dezbaterea. Domnule Seinfeld, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję oczywiście wszystkim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, desigur, tuturor antevorbitorilor. Ideile pe care vi le-am prezentat au fost confirmate de intervențiile dumneavoastră. Vreau să reamintesc cele spuse de Comisia Europeană, lucruri atinse și de raportul meu. Deci, eh, drepturile de autor, drepturile angajaților, am luat în calcul și aceste lucruri. Am eh, evaluat eh, acordul pe baza cunoștințelor mele economice, Și toate rezultatele pe care le putem vedea, rezultatele cantitative, nu se explică doar prin uh, schimbul comercial bilateral direct, pentru că ambele părți uh, depind de mai mulți factori și situația din regiune sau situația globală joacă un uh, rol important. Analizele arată că putem uh, descrie efectele acestui acord ca fiind pozitive. Nu este însă încă foarte clar uh, amploarea acestor efecte. Ceea ce privește analiza externă, menționată de reprezentantul Comisiei, ei bine, această analiză nu ar trebui să cuprindă doar factori economici, ci și factori social, lucru care ar fi foarte interesant pentru noi. Acești factori trebuie luați în calcul pe viitor. În ceea ce privește drepturile angajaților, drepturile sindicale, și în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor OIM. Toate aceste lucruri uh, ne interesează foarte mult și pe mine mă interesează. Și au existat deja câteva întâlniri uh, în care s-au dezbătut aceste teme. Întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din Corea și reprezentanții ONG-urilor coreene. Am stat de vorbă și cu politicieni coreeni, cu parlamentari și le-am uh, indicat toate chestiunile care vor fi importante pentru noi atunci când vom evalua acordul. și atunci când va fi vorba de eventuale modificări ale acestuia. Deci aceste așteptări despre care s-a vorbit uh, astăzi vor fi cu siguranță împlinite. Și încă o cugetare din partea mea, ceea ce privește un subiect mai vechi, Aici vorbim despre comerțul cu specii de floră și faună. Ieri vorbeam despre veniturile sau relațiile dintre Europa și alte zone, cum ar fi Africa. Vorbim despre standardul de viață al oamenilor, despre prosperitate, despre combaterea sărăciei, despre cunoștințe mai bune, despre investiții în cunoștințe, în educație. Acesta reprezintă cel mai important instrument uh, de combatere a patologiilor. Nu putem să obținem progrese civilizaționale în afara Europei, fără a asigura o creștere economică. Acordurile de liber schimb sunt, în opinia mea, extrem de importante în încercarea de a atinge acest obiectiv. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc și cu asta am încheiat dezbaterea. Uh, Proiectul de raport va fi discutat în luna octombrie, la luna noastră din 12 și 13 octombrie. E un calendar provizoriu, rămâne să fie aprobat. Am ajuns la punctul 24 și anume chestiunile diverse. Nu am nimic la acest punct. Vă mulțumesc pentru muncă, vă mulțumesc uh, Uh, tuturor și secretariatului și interpreților și interpreții mulțumesc pentru atenție. Încheiem.